întrebare orală adresată Comisiei privind malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare. Și îi dau cuvântul doamnei Linda McGavin, autoarea întrebării orale. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt obiective clare care uh, se referă la eradicarea malnutriției, sărăciei, foametei în rândul copiilor. Noi știm că în aceste privințe s-au înregistrat uh, progrese, dar uh, în continuare uh, numărul copiilor care mor în urma malnutriției este foarte ridicat. Noi trebuie să acordăm acestei probleme o prioritate și este nevoie ca în cadrul dezvoltării globale până în anul 2015 să avem prevederi în acest domeniu. Revecarea malnutriției înseamnă o provocare importantă. Uniunea Europeană eh, trebuie să țină seama de faptul că există 35% eh, eh, decese în rândul copiilor pe plan global datorită malnutriției. Malnutriția poate să ducă și la sărăcie, și la probleme sociale. Tocmai de aceea noi trebuie să combatem acest fenomen și trebuie să existe acces universal la hrană pentru copii. Trebuie să fie un obiectiv important pentru agenda până în anul 2050. Noi considerăm că acest subiect este foarte important. Deci, proiectul de document elaborat de către grupul nostru de lucru în cadrul acțiunilor Națiunilor Unite țin seama de uh, obiectivele până în 2030 și până în anul 2025 ne uh, propunem de asemenea uh, obiective care să reducă problemele de emaciere de care suferă în clipa de față 5% dintre copii. Care trebuie să fie obiectivele până în 2025? Noi trebuie să uh, reducem numărul copiilor care se află în suferință până la um, care acum este de 70 de uh, milioane. 70 de milioane, stimați colegi. Noi trebuie să susținem obiectivele prevăzute în agenda, să combatem uh, foametea, să avem obiective până în 2025 în acest sens. Este nevoie ca și uh, femeile care lucrează în agricultură să fie cuprinse în aceste programe de combatere a foametei. De ce am cerut această dezbatere? Pentru că este nevoie de un plan de acțiune cuprinzător din partea Comisiei în legătură cu modul în care noi, membrii ai Uniunii Europene, putem contribui la realizarea obiectivelor de combatere a malnutriției în rândul copiilor. Eu înțeleg că serviciile uh, Comisiei au elaborat un plan de acțiune acțiune de combatere a malnutriției. Și uh, aș dori să fim informați în legătură cu progresele care au fost înregistrate și cum poate Comisia să coordoneze acțiunea în domeniul acestor politici pentru a ne atinge obiectivele să reducem malnutriția în rândul copilor este posibil și ca alte politici în domeniul dezvoltării este nevoie de resurse financiare și de coordonare de voință politică. Noi ă, trebuie să avem o dezbatere și să marcăm și cea de-a 25-a ă, aniversare a Convenției privind protecția ă, copilului. În următorii 50 de ani trebuie să aducem o contribuție esențială la combaterea acestui flagel în rândul copiilor pentru ca fiecare copil să se bucure de viață. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea Comisiei acum Domnul comisar Hristos Ivranidis. Domnule președinte, distinși eurodeputați, în numele comisarului Mimița mă aflu aici astăzi, alături de dumneavoastră, și aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei McAven pentru această întrebare foarte pertinentă. Aceasta ne-a reamintit că subnutriția nu este doar o tragedie umană reală, ci și o problemă economică care poate sta în calea dezvoltării durabile. Dați-mi voie să subliniez faptul că Comisia și-a asumat un angajament puternic pentru a îmbunătăți situația actuală. În ultimii doi ani, Uniunea Europeană a devenit într-adevăr un actor cheie în domeniul îmbunătățirii nutriției subiect care a fost uh, plasat în centrul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Comunicarea Comisiei din 2013 uh, uh, făcea apel la îmbunătățirea asistenței maternale și pentru copii în cadrul um, de sprijin extern al Uniunii Europene. Printre obiective se afla îmbunătățirea nutriției copiilor și, oprirea, și îmbunătățirea cazurilor de oprire din evoluția a copiilor sub 5 ani. De asemenea, un alt obiectiv este de a include malnutriția în, printre urgențele noastre. De asemenea, comunicarea respectivă prevedea modul în care Uniunea Europeană va utiliza cei 3,5 miliarde de euro pentru a pune capăt problemei subdezvoltării copiilor sub 5 ani. Totuși, aceste planuri de acțiune nu prevăd nicio evaluare la jumătatea termenului. De asemenea, nu există instrumente pentru monitorizarea intervențiilor de nutriție, iar acestea reprezintă totuși un pilon, un orizont uh, important în uh, planul nostru de acțiune. Dragi colegi, suntem pe deplin conștienți că intervențiile specifice în domeniul nutriției, care abordează cauzele imediate ale subnutriției, nu sunt suficiente. Și de aceea este important uh, să Um, ținem cont de cauzele imediate ale subnutriției. Nutriția trebuie să fie integrată și în alte sectoare relevante, precum educație, agricultură și gestionarea apei. Iar uh, în acest sens trebuie implementate inițiative care să țină cont de problema nutriției. Acesta este unul dintre motivele pentru care Comisia a alocat 3,1 miliarde de euro pentru intervenții um, care țin cont de nutriție, în special prin intermediul uh, măsurilor agricole. Din păcate însă nu există dovezi suficiente cu privire la uh, eficiența acestor uh, măsuri de intervenție în domeniul nutriției. Pentru a face fața acestei uh, provocări, Comisia Europeană va încerca să monitorizeze impactul acestor acțiuni uh, în domeniul nutriției. Apoi, pe baza rezultatelor acestor uh, eforturi, Comisia poate să hotărască în evaluarea la jumătatea termenului, în 2017, să direcționeze unele fonduri către acțiuni mai eficiente și mai performante cu scopul atingerii obiectivelor stabilite până în 2025. In front of the challenges ahead, the Commission cannot work. Totuși, Comisia nu poate să lucreze singură și de aceea Comisia intenționează să efectueze uh, demersuri de conștientizare în uh, forumurile internaționale, printre care și mișcarea SAN, Scaling Up Nutrition. Este o inițiativă la care s-au uh, alăturat 45 de țări în plus, Comisia va consolida parteneriatele strategice cu FAO și cu OMS și se va folosi de evenimente precum Conferința Internațională a Nutriției pentru a promova acest subiect pe agenda politică. În al treilea rând, la nivel național sau la nivel de țări, Comisia a aplicat uh, principiul eficienței măsurilor de intervenție în cadrul perioadei de programare 2014-2020. Și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Comisia își va continua colaborarea cu ONG-urile prin uh, informări regulate și prin împărtășirea de experiențe și bune practici. În concluzie, sunt uh, pe deplin uh, conștient că va vom avea nevoie de eforturi concertate la toate nivelurile pentru a aborda această problemă a nutriției. Salut interesul dumneavoastră pentru acest subiect și contați pe noi pentru sprijin în continuare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Acum uh, trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Primul vorbitor, în numele PPE, este doamna Zaborska, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, mai întâi aș vrea să îi mulțumesc uh, președintelui Comisiei uh, deve Linda mcavan pentru că a devenit raportor la documentul care a fost aprobat în legislatura precedentă Vreau să-i mulțumesc din nou pentru cooperarea manifestată în uh, procesul de dezvoltare a amendamentelor. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au ocupat de acestea în grupurile politice. Am votat un document care ne spune ce se va întâmpla după 2015 cu uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Malnutriția este o problemă realmente complexă și o povară pentru toate societățile. Este o povară pentru că atunci când există malnutriție, drepturile omului sunt de asemenea încălcate. Dreptul la o viață demnă uh, pentru copii uh, nu poate exista atunci când aceștia trăiesc în, uh, în foamete drepturile lor sunt încălcate. În fiecare minut mor câțiva copii și, și nu neapărat pentru că este război în țara lor sau pentru că sunt bolnavi, ci pur și simplu pentru că sunt flămânți. Și nu doar copiii uh, mor. Sunt uh, E vorba și de copii care dezvoltă boli foarte grave din cauza malnutriției de care au suferit. Vorbim despre cifre, despre statistici, le știm pe din afară, dar e foarte important să cooperăm cu alte instituții ale Uniunii Europene, să cooperăm cu alte organizații care se ocupă de problema nutriției, cum ar fi FAO. E important e uh, importantă această chestiune și uh, sper că această colaborare să fie mai bună. Încă o propoziție. Uh, sunt conștientă de ce a spus comisarul în timpul audierei. Ar trebui să examinăm mai întâi foamea și după aceea schimbările climatice. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum, în numele grupului uh, Socialiștilor și Democraților, doamna Patriția Toia. <clears throat> Mulțumesc. Stimate domnule comisar, Bun venit! Este prima noastră întâlnire în această sală plenară și subiectul este unul foarte important pentru că tratează o realitate dramatică. Noi uh, trebuie să analizăm lucrurile în amănunt și uh, lucrurile ar putea fi evitate, ar putea rezolva această problemă. Eh, dar trebuie să dispunem de instrumentele necesare. Noi cunoaștem cauzele acestui fenomen, vedem efectele sale. Au spus și uh, antevorbitorii, această problemă este rezolvabilă. Noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a uh, acționa trebuie să găsim instrumentele adecvate și să le uh, aplicăm în practică. Acest fenomen al malnutriției în rândul copiilor uh, are și unele forme mai puțin evidente, foametea care nu este neapărat foarte vizibilă um, noi uh, cunoaștem informațiile pe care ni le furnizează ONG-urile, cei care sunt implicați în asistența pentru dezvoltare, dar trebuie să ne gândim la dezvoltarea acestor copii uh, de-a lungul întregii vieți uh, noi facem în clipa de față tot ce stă în puterile noastre în aceste zile, pentru că um, se împlinesc 25 de ani de la Convenția pentru Drepturile Copilului. Mulțumesc tuturor celor care ni s-au asociat, pentru că noi prin această rezoluție dorim să demonstrăm nu doar voința Comisiei DEVE, ci a întregului Parlament de a acționa pentru combaterea fenomenului. Eu cred că ar trebui, și spun asta și în nume propriu, să nu acționăm doar pentru că se împlinesc 25 de ani, acum trebuie să ne angajăm pentru viitor, trebuie să stabilim niște indicatori care să fie verificabili în timp, să măsurăm eficacitatea acțiunilor noastre. Știm că resursele care sunt puse la dispoziția uh, dezvoltării internaționale nu sunt întotdeauna valorificate uh, în totalitate securitate, dar aici nu trebuie să existe pierderi de bani, trebuie să existe un control al eficacității, să vedem ce se întâmplă cu banii pe care îi punem la dispoziție pentru dezvoltare. Dumneavoastră ați vorbit despre proiecte, spuneați că trebuie să existe indicatori stabiliți în timp, trebuie să schimbăm lucrurile și vă rog colaborați uh, cu Parlamentul în această direcție pentru că în comisia noastră există persoane competente care pun foarte mult suflet în uh, rezolvarea acestei probleme, care își doresc măsuri eficiente Linda McEwan a vorbit despre măsurile pe care Uniunea Europeană și le propune. Am putea fi sigur mândri de progresele care s-au înregistrat deja, dar uh, există și alte fenomene care anterior uh, nu au existat. Este vorba de speculă cu alimente, este vorba de efectele crizei economice. Deci sper ca și colegii uh, din comisie să acționeze foarte hotărât în acest domeniu pentru a combate cauzele acestui fenomen. Sigur că și politica agrară, politica comercială um, um, sunt implicate. Poate putem să orientăm aceste politici pentru a combate specula cu alimente, pentru că uh, este inacceptabilă. Și ultima observație Uh, am citit și multe documente uh, care ne informează despre situație. Am văzut că rolul femeii este foarte important. Uh, sunt lucruri care țin de problemele de gen este uh, uh, vorba de femeile care lucrează deja în agricultură, ele produc alimentele, în același timp 60% dintre femei sunt subnutrite. Aceasta este situația în multe țări. Președintele, mulțumesc foarte mult și uh, acum din partea grupului ECR, domnul Iașchevici, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, Alaltă ieri, uh, Papa spunea în acest hemiciclu că nu putem accepta ca milioane de oameni să moară de foame când uh, sute de tone de alimente sunt aruncate la gunoi în fiecare zi. În fiecare an, uh, potrivit studiilor Națiunilor Unite, sunt, arunca, sunt aruncate și distruse 1,3 miliarde de tone de alimente și Comisia nu întreprinde nicio acțiune. Uh, Uh, și credem că nicio finanțare nu va avea succes dacă nu schimbăm cadrul juridic și practicile uh, în rândul producătorilor de alimente. De ce dezbatem acest uh, document general dacă, potrivit legislației europene, încă se poate specula cu prețul la alimente prin aruncarea a sute și mii de tone de alimente, astfel încât prețurile să nu scadă? iar cei uh, care au surplus de hrană sunt uh, pedepsiți cu taxe suplimentare. Uh, sigur că trebuie să rezolvăm problema malnutriției în rândul copiilor și trebuie să promovăm șanse egale între femei și bărbați, dar asta sună ca o glumă proastă. Trebuie să avem curajul să spunem care este adevărul. Reglementările Uniunii Europene contribuie într-o mare măsură la aceste practici um, imorale ale producătorilor de alimente. Și uh, cred că dacă vrem să um, combatem această rușine care este foametea în rândul copiilor, trebuie să începem prin a schimba cadrul de reglementare care uh, este dăunător pentru eforturile noastre de a îmbunătăți această situație a celor mai vulnerabili. Așadar, uh, Uh, îndemn Comisia să ne spună care sunt schimbările avute în vedere în cadrul juridic pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele ALDE, domnul lui Michel. Oui, monsieur le, le président. Domnule președinte, domnule comisar, lumea trece printr-o criză silențioasă care devastează comunități întregi din uh, lumea în curs de dezvoltare abordând această problematică în Parlamentul European, trebuie să punem accent pe latura umanitară, politică, economică și de dezvoltare care cer o abordare coerentă. Evident că e vorba de abordare etică uh, cu efecte economice colaterale. Știm cu toții, s-a repetat aici acest lucru, că peste 165 de milioane de copii sub 15 ani sunt subnutriți și că primele zile ale vieții unui copil sunt capitale pentru dezvoltarea lui. Uh, cunoaștem cu toții crizele nutriționale care lovesc tot timpul Sahelul și Africa subsahariană. Pe mine ce mă interesează este să știm ce o să facem ca să atacăm cauza acestui flagel. Nu putem uh, să uh, decuplăm această chestiune de chestiunea autosuficienței alimentare și am o mare încredere în dumneavoastră, domnule comisar, am avut ocazia să asist la prestația noastră din timpul audierii pentru numire, deci știu că sunteți conștient de această chestiune și aș vrea ca în planul dumneavoastră și în abordarea dumneavoastră să se țină cont mai întâi de necesitatea unor politici transversale, nu doar concentrate pe aspectul nutrițional, ci care să abordeze și problema autosuficienței alimentare. De exemplu, o chestiune despre care n-am auzit vorbindu-se, acapararea pământurilor. Văd că în Africa, în Africa este o adevărată tendință de a acapara terenuri, pentru că uh, din, uh, cu scopuri economice, ceea ce este dramatic. S-a vorbit despre problema păi, a sănătății, a educației, a transferului tehnic din partea noastră, care ar trebui să fie făcut din partea noastră pentru a îmbunătăți ameliorarea și randament, uh, pentru a îmbunătăți randamentul acestor terenuri. Dau un exemplu scandalos. Uh, se permite speculația financiară pe alimente. Începește problema femeilor. Evident, sunt de acord că femeile pot juca un rol major în Africa, dar și în restul lumii Uh, iată așadar, domnule uh, comisar, avem încredere noastră și așteptăm să veniți cu un plan cât mai cuprinzător care să înglobeze întreaga problematică. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doamna Sandra Rodriguez, un minut și jumătate. A, obrigada, președinte. A fome... Mulțumesc, domnule președinte foametea ucide uh, și există mulți copii care suferă de malnutriție, dar și în uh, Europa de Sud există copii care suferă. În țara mea, în Galiția, există uh, peste 20% din cetățeni care trăiesc sub pragul de sărăcie și în Spania 60% din uh, cetățeni uh, în plus față de anii trecuți riscă în comparație cu anul 2007 să ajungă sub pragul de sărăcie și datorită politicii din Uniunea Europeană. Deci uh, companiile multinaționale până la urmă au uh, afectat în primul rând uh, pătura persoanelor lipsite de posibilități. Uh, fermierii de multe ori își pierd pământurile pentru că este nevoie de ele pentru industrie. Politica troicii a făcut ca foametea și malnutriția să crească procentual. Trebuie să ne schimbăm politica Uniunii Europene, trebuie să fie uh, luate măsuri uh, pentru ca um, și această politică a multinaționalelor uh, să poată fi contracarată. Și agricultura trebuie să fie adaptată la uh, politica uh, necesară pentru crearea de alimente, de surse de hrană necesare. Dacă nu facem acest lucru, nu facem decât să vorbim, iar uh, procentajul celor subnutriți va crește. Președintele, mulțumesc și îi dau uh, cuvântul acum doamnei Hoibuch. Mulțumesc, domnule președinte. Supunem la vot astăzi un raport foarte important pentru că este rușinos că există multe milioane de copii care uh, suferă de foame și că la câteva minute moare un copil în urma malnutriției. Uh, îi păi sunt recunoscătoare doamnei Linda um, McEvan pentru că nu se vorbește doar de malnutriție, ci și de uh, forme mascate ale foametei. Pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor este nevoie de vitamine uh, ca să uh, Poate să se dezvolte normal. Dar nu vom atinge aceste obiective dacă stimulăm pe viitor monoculturile, pentru că în felul acesta uh, sursele de alimentație nu sunt suficient de variate pentru a furniza toate elementele necesare organismului uman. Eu cred că trebuie să avem în vedere dreptul la o hrană adecvată. Uh, este nevoie de o agricultură ecologică și în țările în care foamea este răspândită, pentru ca oamenii să poată uh, hrăni din surse proprii. Trebuie stimulați micii fermieri, femeile care lucrează în agricultură, pentru că uh, aici există potențialul necesar um, de um, a crea alimentele necesare Aici există un potențial de a dezvolta economia, pentru că um, prin cultivarea corespunzătoare a pământului, uh, până la urmă, prin prelucrarea uh, producției agricole se dezvoltă industria și acesta ar fi un prim pas de ieșire din sărăcie. Dar dacă nu dispui de teren, uh, sigur că nu poți să cultivi terenul accesul la uh, sol pentru a putea produce elemente trebuie să fie garantat și pentru femei și nu trebuie să câștige cel care are cei mai mulți bani. Aici cetățeanul de rând trebuie să uh, fie până la urmă câștigător. Investițiile în agricultură sunt uh, indispensabile pentru că în felul acesta foametea în țările în curs de dezvoltare ar putea să fie combătută, dar nu orice investiție în agricultură am în vedere, pentru că investițiile private de multe ori privează pe locuitorii sărmani de la sursa de hrană. Eu cred că nu trebuie să producem pentru piața internațională, pentru că asta nu satură niciun copil. Noi trebuie să ținem seama de echitate în politicile noastre, pentru că aceste țări nu trebuie să devină tot mai dependente de sursele de materie primă din alte zone. Nu trebuie să devină victimele specul, speculei cu alimente este important ca un copil să nu ă, se culce flămând în fiecare zi. Sărăcia și foametea pot să fie eradicate dacă sprijinim fermierii la fața locului. Este singura cale pentru aceste țări să ajungă la o suveranitate alimentară. Este nevoie și de o ecologizare a solului, de adaptarea politicii la schimbările climatice, pentru că altfel aceste țări vor fi primele afectate de schimbările climatice. Trebuie să ținem seama de aceste elemente de combat combaterea sărăciei. Președintele, mulțumesc foarte mult. Iau, dau cuvântul domnului Bașir din partea FDD. Ce fellow deputy. Domnule președinte, colegi eurodeputați, domnule comisar, îmi amintesc că acum 30 uh, de ani, în 85, Bob Geldof a organizat uh, uh, o acțiune umanitară pentru a strânge fonduri pentru Etiopia. Președintele întrerupe. Distins eurodeputat, vă rog să vă ridicați în picioare pentru a vă vedea. Aceasta este o condiție și o regulă. Bun resetez ceasul. Stimați uh, colegi, domnule comisar, mi-amintesc că acum 30 de ani, în 1985, Bob Geldof și alții au organizat uh, o strângere de fonduri uh, umanitare pentru foametea din Etiopia. Acum riscăm o nouă foamete în Etiopia din cauza controlului apei în Nil spre deosebire de Etiopia, uh, conducerea militară din uh, Egipt uh, încearcă să impună un fost drept colonial asupra Nilului. Cred că aceasta nu este o abordare sustenabilă. Etiopia contribuie cu peste 80% um, din apele Nilului și atunci ar trebui să aibă acces la această apă pentru a genera electricitate, pentru agricultură, pentru a-și hrăni și pentru a le furniza apă cetățenilor săi și cred că ar trebui să ținem cont de drepturile la apă pentru toate țările din regiune. Mulțumesc uh, foarte mult, spune domnul președinte. Domnul Mayer, un minut din partea neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Peste 165 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani sunt subnutriți. 2,6 milioane de copii mor anual datorită malnutriției pe planetă. Este foarte trist și este o rușine pentru noi, de fapt. Malnutriția duce la conflicte, la sărăcie, la insecuritate socială. Obiectivele mileniului ale Națiunilor Unite au făcut deja progrese. Um, în 70 uh, malnutriția era de 18,7%, astăzi a scăzut la sub 17% motivul principal pentru uh, foamete este sărăcia. Eu cred că um, și femeile trebuie să aibă acces la muncă. În uh, regiunile afectate este nevoie de uh, o mai bună utilizare a asistenței pentru dezvoltare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc îi dau cuvântul domnului Ivo Știe. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Mulțumesc domnule președinte, domnule comisar. În ciuda realizărilor uh, Millennium Development Goal, avem în continuare un miliard de oameni care suferă de foame. 225 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani sunt mm, subnutriți cronic. Progresele tehnologice fac posibil ca toată lumea să aibă acces de mâncare, la nutriție. Totuși, încă mor copii de foame, de malnutriție. Acest lucru este scandalos. Așa cum a spus Papa, sper că doar mm, că am uitat mesajul său deja, pentru că a fost foarte aplaudat în timpul discursului. Am adoptat o rezoluție privind uh, noul cadru de dezvoltare și am cerut Uniunii Europene și comunității internaționale să abordeze problemele, rădăcinile, cauzele profunde ale foametei. Unele dintre ele au fost menționate. Dacă ne gândim la mesajul uh, Sfântului Părinte, ar trebui să înțelegem că uh, Uh, acest comportament uh, egoist al oamenilor și uh, acțiunile care nu țin seama decât de interesele înguste sunt principala problemă, cauza problemei. În calitate de creștin-democrat vreau să subliniez că problema subnutriției copiilor arată că demnitatea vieții trebuie protejată de la bun început pentru a îndeplini nevoile nutriționale. Primele o mie de zile din viața unui copil sunt absolut cruciale și aici includem și perioada uh, sarcinii. Deci nu e suficient să spunem că vrem să protejăm uh, viața umană de la început. Trebuie să avem și o politică uh, foarte cuprinzătoare care să permită accesul uh, copiilor la hrană și educație și trebuie să facem mai mult uh, pe această chestiune și de aceea mă bucur că uh, și Comisia uh, intenționează să investească 3,5 miliarde uh, în aceste eforturi și să aibă o monitorizare mai puternică pentru a evalua succesul acestor programe. Mă aștept ca și Consiliul să susțină obiectivul Parlamentului de a eradica foametea, așa numitul uh, obiectiv Zero Hunger Objective. Mulțumesc, uh, domnul Gabar, o minut și jumătate. Eu, propriu în quest'aula. Mulțumesc, domnule președinte în această sală plenară uh, uh, ne-a adus aminte Sfântul Părinte că Europa are o răspundere deosebită în combaterea foametei. Iar acest drept nu poate fi garantat decât dacă uh, încercăm să îi uh, atragem și la un efort de producție pentru cei care acum suferă de sărăcie și de malnutriție. Trebuie să existe o coerență între politica internă și politica externă a Uniunii Europene, între eforturile de diminuare a foametei și deciziile pe care le luăm pentru dezvoltarea agriculturii, pescuitului și inclusiv în sectorul energetic. Pentru că acesta trebuie să fie abordarea noastră dacă dorim să avem un succes în combaterea sărăciei și malnutriției în rândul copiilor. Europa nu poate să mai accepte ca în unele state sărace să uh, comitem noi înșine greșeli uh, pentru uh, a găsi profit. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Sarne. Mulțumesc. Uh, foamea copiilor este un flagel care creează consecințe irreversibile pentru copii. Vom lupta împotriva acestui uh, flagel Uh, printr-o bună politică de dezvoltare pe termen lung. S-a vorbit despre apă, despre educație, despre agricultură, despre autosuficiență alimentară și despre gestionarea terenurilor. Dar dacă vrem rezultate imediate, dacă vrem să-i salvăm pe copii astăzi, atunci trebuie să schimbăm paradigma și să permitem politicii de dezvoltare să uh, țină cont de rezultatele intervențiilor umanitare. Uh, Uh, am făcut astfel de acțiuni în Sahel datorită uh, sprijinului uh, acțiunilor umanitare. Un milion de copii vindecați din 2006 încoace. Apoi sunt punguțe cu alimente care sunt date copiilor și asta îi ajută să supraviețuiască vă spun că trebuie să gândim cu toții și să reflectăm cu toții pentru ca cel de-al 11-lea uh, Fed, FOD pentru Dezvoltare, să țină cont de această abordare și să organizeze acțiuni umanitare la scară largă, astfel încât copiii care suferă astăzi de malnutriție să fie salvați în viitor. Mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Hazekamp, un minut. Domnule președinte, în întreaga lume se produce suficientă mâncare pentru a hrăni toată populația globului. Și totuși, un miliard de oameni se duc la culcare flămânzi, inclusiv 225 de milioane de copii. Considerăm că acest lucru este inacceptabil uh, și considerăm că adevărata cauza foametei nu a fost uh, recunoscută și anume uh, modelele noastre agricole și de, de hrănire. Cu zona agricolă exploatată actualmente am putea să hrănim 10 miliarde de oameni cu condiția să încetăm să ne mai folosim principalele uh, recolte de, uh, de cereale pentru biocombustibili și pentru hrana animalelor pentru că folosim uh, aceste uh, terenuri agricole ca să hrănim alte animale mai degrabă decât să hrănim oamenii. Avem nevoie de o reformă majoră a politicii agricole comune și nu putem să continuăm să cheltuim 360 de miliarde de euro pe subsidii pe subvenții agricole și să ne trimitem surplusul în uh, țările în curs de dezvoltare. Răspunsul adevărat este mult mai simplu. Trebuie să mâncăm mai puțină carne. La fiecare 5 secunde un copil moare de malnutriție undeva în lume. Asta înseamnă 18 oameni în minutul uh, de când am început să vorbesc. Este inacceptabil. Trebuie să facem ceva, putem să facem ceva și de aceea susțin propunerea făcută de raportor. Credem că subsidiile agricole, subvențiile agricole trebuie abolite. Mulțumesc, spune președintele. Uh, două minute, doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu malnutriția copiilor, vreau să spun că este uh, și un aspect uh, lipsa de microelemente în alimentație, ceea ce duce la retard în evoluția mentală Comisia uh, ia în serios lucrurile și, după cum a spus și domnul comisar, Uniunea Europeană poate să acționeze pentru uh, un progres al demersurilor Națiunilor Unite în acest sens. Uh, din păcate, uh, noi am avut până la urmă și o politică de stimulare a monoculturilor care s-a dovedit a fi nefericită. Trebuie să existe o uh, diversificare a culturilor, de asemenea femeile uh, mamele care lucrează pe uh, câmp în Africa vor trebui să aibă posibilitatea să diversifice alimentația copiilor lor. Noi trebuie să analizăm uh, modul în care Uniunea Europeană, în cadrul acordurilor de liber schimb, uh, poate influența lucrurile, pentru că uh, există acest risc ca multinaționalele să acapareze suprafețe întinse din, de pământ arabii. Va trebui să analizăm acest aspect iar Organizația uh, Mondială pentru Alimentație, FAO, a redactat niște linii directoare în acest sens. Sper ca uh, aceste linii directoare până la urmă să devină obligatorii să ținem seama de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare. Președintele, mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Corau pentru un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. UNICEF, OMS, Banca Mondială și Națiunile Unite au spus recent că ratele de mortalitate infantilă în rândul copiilor între 0 și 5 ani au scăzut cu 49% în ultimii ani ceea ce înseamnă că au murit uh, cu 100 de milioane mai puțini copii. Din păcate, malnutriția este o problemă majoră uh, în lume și 80% dintre copiii subnutriți uh, trăiesc în uh, Sahel, uh, în Africa și în partea de sud a Asiei. Uh, am făcut multe, însă va trebui să facem mai multe pentru a rezolva această problemă. De aceea îi îndemn pe colegii din acest Parlament să țină cont de amendamentul nostru care se referă la furnizarea sustenabilă de apă, care este esențială pentru cetățenii din uh, țările subdezvoltate. 75.000 uh, de copii mor în fiecare zi, așa că nu trebuie să pierdem uh, timpul cu discuții sterile Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Funtulis, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, malnutriția care afectează pe copiii sub 5 uh, ani este un uh, indicator uh, îngrijorător al bunăstării familiilor. Malnutriția este una dintre cele mai mari probleme legate de mortalitatea Uh, infantilă și perinatală. Hrănirea copiilor este foarte importantă pentru dezvoltarea funcțiilor lor uh, mentale și uh, pentru productivitatea lor ca adulți. În țări nu îndepărtate, ci chiar în țări europene, țări afectate de politicile troică și ale memorandumului, din cauza uh, șomajului în țări cum ar fi Grecia, oamenii sunt incapabili să-și hrănească proprii copii și uh, profesorii uh, dau din puținilor bani copiilor ca să poată să-și cumpere ceva de mâncare la școală. Pentru că părinții acestor copii nu mai au bani să-i hrănească. Însă acești copii sunt prea rușinați să accepte acest ajutor. Am ne-am trădat copiii prin uh, aceste politici și am ajuns la standarde subsahariene. Mulțumesc foarte mult, domnul Venta, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, Lumea are o mare problemă cu acest flagel, foamea care afectează în mod special uh, copiii, iar în ce privește obiectivele mileniului, noi ne dorim reducerea la jumătatea numărului persoanelor care sunt afectate de foamete. Eu susțin această rezoluție. Sărăcia este principala cauză pentru malnutriția copiilor. Există foamete în Asia, în Africa subsahariană, conform unor date UNICEF Malnutriția afectează 100 de milioane de copii pe lume uh, și 50 uh, de um, milioane um, sunt uh, dezvoltate sau emaciate sau insuficient dezvoltate, manifestând retard. Ca atare, eu cred că va trebui pe viitor să încercăm să scoatem copiii din acest cerc al sărăciei uh, în care se zbat în clipa de față. Uh, ieri am uh, votat documente și un obiectiv esențial a fost combaterea sărăciei și foametei. Ca membru al Comisiei DEVE subliniez că trebuie să susținem țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de uh, Uh, dezvoltare economică pentru ca și uh, sursele de hrană pe viitor să fie suficiente la fața locului. Există în clipa de față întregi familii care sunt afectate de către foamete. Malnutriția este periculoasă și pentru uh, femeile însărcinate Uh, copiii uh, trebuie să se dezvolte, de fapt, în uh, condiții normale, să beneficieze de o viață normală. Dar în clipa de față există o mare mortalitate datorită malnutriției. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Miți, un minut jumate. Domnule președinte, domnule comisar, în discursul său uh, Papa spunea că este inacceptabil ca milioane de oameni să moară de foamete câtă vreme noi aruncăm atât de multă hrană la gunoi. Dar ce vom face pentru a pune capăt acestei probleme? Două miliarde de oameni suferă de foamete ascunsă. Milioane de copii suferă de foamete extremă, ceea ce duce la deces, Trebuie să facem ceva așadar la nivel global, astfel încât copiii să aibă suficientă hrană, dar să se bucure în același timp de o alimentație echilibrată. Există și femei însărcinate care suferă de foamete, cu consecințe grave asupra bebelușilor. De aceea trebuie să ne concentrăm pe aceste femei și pe bebeluși, în special în primele o mie de zile de viață, care sunt uh, esențiale Educația este foarte importantă în acest sens, deoarece oferă premisele pentru dezvoltare durabilă și pentru combaterea foametei și sărăciei. Bineînțeles, trebuie să îmbunătățim și situația socioeconomică abordarea malnutriției trebuie să fie integrată în um, educație pentru a crește uh, cetățeni uh, care pot să aibă o viață demnă. Este nevoie de investiții în viitor, astfel încât uh, oamenii să poată să își asigure hrana pentru ei și pentru familiile lor. Trebuie să educăm femeile și copiii, astfel încât să nu cadă în capcana mortală a foametei și sărăciei. Mulțumesc foarte mult! Un minut și jumătate, Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru documentul excelent pe care îl avem. Aceasta nu mai e o problemă pentru țările în curs de dezvoltare. Țările mari, țările europene uh, sunt într-o situație scandaloasă, rușinoasă. Vorbim de care nu au suficientă nutriție pentru dezvoltarea lor optimă și asta se întâmplă în propria mea țară europeană. Uh, ei nu își vor putea împlini întregul potențial uh, de cetățeni. Trebuie să luptăm cu foametea în țările în, dez- în curs de dezvoltare, dar cum putem face asta dacă nu reușim să rezolvăm aceste probleme nici măcar în propriile noastre țări? Comisarul a menționat agricultura, irigațiile, educația. Eu aș adăuga sec și securitatea alimentară pentru țările europene. Societatea noastră depinde de copii, ei sunt viitorul nostru. Cred că depinde de noi să apărăm aceste drepturi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Două minute, domnul Diaz de Mera. Proclamam. Mulțumesc. Noi, prin această rezoluție dorim să proclamăm uh, dreptul la uh, alimentație, care este o obligație morală pentru noi. Dacă procentajul copiilor sub 5 ani este uh, atât de mare, 52 de milioane de copii subnutriți, trebuie să ne gândim cum rezolvăm cât mai rapid această problemă. Inițiativa pe care o discutăm astăzi vine în momentul potrivit Marți ă, am ă, votat cu o mare majoritate în legătură cu o rezoluție pentru politica de dezvoltare după anul 2015. Situația este limpede, provocarea uh, care se află în fața noastră este uh, clară um, accesul la alimentație uh, trebuie să fie privit ca un drept fundamental. Trebuie să ne străduim să combatem foametea, malnutriția, inclusiv formele mascate de malnutriție. Acest lucru este valabil uh, atât pentru copii cât și pentru mamele care alăptează. În agenda pentru dezvoltare, pentru perioada după 2015, trebuie să stabilim uh, ca obiectiv prioritar combaterea malnutriției până în 2030 pentru eradicarea acestei probleme. Trebuie să ținem seama de drepturile copilului, situația din țările în curs de dezvoltare, trebuie să se îmbunătățească aspectele de igienă, de agricultură durabilă, dezvoltarea pescuitului, acces la uh, un mediu sănătos de viață, inclusiv uh, pentru mame. Uh, iar micile Ferme, de asemenea, trebuie să fie stimulate pentru dezvoltarea acestor țări per total. Mulțumesc foarte mult, domnul Tarabela. Mulțumesc, dragi colegi. Uh, ca membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, dați-mi voie să subliniez că injustiția pe care o reprezintă malnutriția infantilă conține o altă injustiție, și anume că fetițele sunt discriminate față de băieți. Până la 5 ani, fetițele au mai multe uh, riscuri decât băieții să sufere de malnutriție gravă. Ele sunt uh, private de alimente și fetele uh, au un risc mai mare să moară la o vârstă mică. Există niște obstacole culturale și religioase în, și există practici discriminatorii în detrimentul fetelor și va trebui să remediem această problemă. Bineînțeles, în cadrul FAO, dacă femeile agricultori ar avea acces la aceleași mijloace de producție ca și bărbații agricultori, atunci ar putea să obțină randamente mai mari cu 25-30% și ar putea contribui la securitatea alimentară și ar evita uh, foametea pentru 100-150 de milioane de oameni. Așadar, trebuie să luptăm împotriva inegalităților între fete și băieți încă de la o vârstă mică. Astfel, trebuie să îmbunătățim perspectivele femeilor agricultori și trebuie să îmbunătățim perspectivele de combatere a foametei în rândul copiilor în țările prioritare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Cucan, două minute. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Mulțumesc, domnule președinte. Aproape un miliard de oameni în lume suferă de foamete și 2,5 uh, milioane de copii din țările în curs de dezvoltare mor din cauza malnutriției fiecare an. Se estimează că până la sfârșitul lui 2014 uh, încă 500 de mii de oameni vor fi expuși malnutriției acute. Motivele malnutriției copiilor sunt variate. Multe dintre acestea sunt cauzate de factorul uman, ceea ce înseamnă că pot fi evitate. Foarte des e vorba de conflicte și de instabilitate politică. Acestea cauzează malnutriția copiilor. Prin urmare, avem nevoie de mai multe metode pentru a aduna date statistice și pentru a evita impactul diferitelor conflicte asupra copiilor și asupra nutriției. Guvernele țărilor în curs de dezvoltare trebuie să creeze un mediu benefic pentru mai bună uh, nutriția copilor. Prin urmare, trebuie să coordonăm planurile naționale într-un mod mai eficient. Comisia și statele membre ar trebui să își mobilizeze mijloacele financiare pe termen lung și investițiile în zona nutriției și să coopereze într-un mod eficient cu actorii internaționali. Ajutorul financiar investițiile și resursele financiare sunt extrem de importante pentru a lupta cu malnutriția acută în uh, țările în curs de dezvoltare. Totuși, în multe cazuri, și putem menționa Mali sau Siria, uh, oprirea violenței, oprirea conflictului și crearea unei atmosfere stabile din punct de vedere politic prin negocieri diplomatice este cu siguranță la fel de important uh, cum e ajutorul financiar. Mulțumesc foarte mult. Domnul Caputo, un minut. La malnutri... Mulțumesc, domnule președinte. Malnutriția copilului copiilor, combaterea foametei trebuie să constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Comisia trebuie să dezvolte politici adecvate, inclusiv pentru combaterea risipei de alimente. Eh, există 125 de milioane de copii care sunt eh, malnutriți și care suferă de consecințele malnutriției. 2,6 milioane de copii mor în eh, țările în curs de dezvoltare anual și este principala sursă de mortalitate infantilă. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte politici pentru combaterea acestei situații, ehm, abordarea problematicii trebuie să se schimbe, coordonarea trebuie să fie mai bună, inclusiv în ce privește politicile pentru agricultură, pentru irigații, să se poată acționa ehm, integrat pentru combaterea acestei tragedii. Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu Națiunile Unite în cadrul G20, G8, trebuie să se ia măsuri, trebuie colaborat cu țările în curs de dezvoltare pentru stimularea producției agroalimentare și activității micilor fermieri care pot să se implice într-o agricultură durabilă pentru a crea alimentele necesare pentru sine și pentru familie. Mulțumesc, doamna Sicea, două minute gabriela mistral chileanska dobitnica nobelove nagrade je jo prije sedam krivi smo za mnoge greke. un deinător al premiului nobel a spus că am făcut multe greeli dar cea mai mare eh, greeală este să eh, lăsăm eh, copiii pradă unei sori crude. Noi uh, trebuie să uh, ne asigurăm uh, că în perioada de creștere copiii au acces la o hrană corespunzătoare și nu putem amâna rezolvarea acestei probleme pentru mâine. Trebuie să rezolvăm lucrurile astăzi. Noi toți suntem responsabili de această uh, pierdere de timp, de șanse ratate. Domnule comisar, eu sunt convinsă că dumneavoastră doriți să eh, combateți acest flagel, să ne atingem obiectivele propuse, că veți eh, fi implicat în eforturile globale pe care Uniunea Europeană trebuie să le întreprindă pentru ehm, a ehm, elabora politici eficiente care să fie transpuse în practică. Sper că veți colabora cu Parlamentul în acest sens. Îi mulțumesc doamnei McEwen pentru că um, ne supune atenției uh, acest subiect și um, uh, în cadrul adoptării uh, rezoluției privind obiectivele globale. Trebuie să ținem seama de asemenea de vizita pe care Papa a făcut-o recent în Parlamentul European și care a afirmat în această sală că nu putem să asistăm inactiv la risipa de alimente. Trebuie să vedem ce poate întreprinde fiecare stat și fiecare din noi pentru atingerea obiectivelor mileniului. Doar dacă colaborăm cu toții vom putea să atingem aceste obiective. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doamna Cabeson Ruiz, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant uh, să aflăm care este rolul Uniunii Europene în combaterea malnutriției infantile. Însă când ne uităm uh, la cifre, cifrele sunt în creștere și uh, periclitează obiectivele de dezvoltare ale mileniului fondurile anunțate de comisie sunt promițătoare. Este vorba de 3,5 miliarde de euro. Însă avem nevoie de mai multă uh, etică și avem nevoie să revizuim planurile de acțiune pe care le avem deja. Ar trebui să ținem cont de prioritățile noastre și cred că ar trebui să existe un plan uh, multisectorial. În primul rând, trebuie să evaluăm uh, primele o mie de zile de viață Uh, uh, ale unui copil, pentru că acestea sunt critice pentru dezvoltarea sa. Apoi, promovarea agriculturii la scară mică și promovarea uh, implicării femeilor în împărțirea resurselor. Atunci când o femeie distribuie resursele, malnutriția este controlată mai bine și de aceea trebuie să ne concentrăm mai mult pe femei și pe copii. Mulțumesc foarte mult. Două minute, doamna Estara Sferagut. Gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. 3,1 milioane de decese infantile în țările în curs de dezvoltare. Malnutriția este cel mai mare factor pentru mortalitatea copiilor sub 5 ani. Lupta împotriva malnutriției copiilor continuă să fie una dintre principalele lupte pe care trebuie să le ducem pentru realizarea Millennium Development Goals. Am uh, auzit aici vorbindu-se despre sărăcie și așa mai departe, dar uh, malnutriția este datorată și serviciul, uh, mortalitatea infantilă se datorează și accesul inadecvat la servicii uh, de sănătate. Pe de altă parte, 150 de milioane uh, de oameni, majoritatea în Africa subsahariană, dar și în Asia, nu au acces la suficiente resurse de hrană pentru a trăi o viață corectă. Milioane de copii de vârstă școlară merg la școală în fiecare zi flămânzi. Deja s-a spus astăzi aici că prima mie, primele o mie de zile din viața unui copil sunt cruciale. Este o perioadă critică atunci când vine vorba de malnutriție și de consecințele acestea mai târziu în cursul vieții unei persoane. <clears throat> S-au făcut eforturi considerabile pentru dezvoltarea, cooperarea pentru dezvoltarea, dar trebuie să facem mai multe pentru a rezolva această problemă. Finanțarea inovatoare este un lucru, dar avem nevoie de finanțare pe termen lung. Trebuie să ne asigurăm că hrana este disponibilă și că oamenii au acces la ea. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că această hrană este uh, potrivită cu nevoile copilor. Trebuie să investim mai mult în uh, sănătate și educație, dar și în oportunități egale uh, fermierii ar trebui să aibă aceleași drepturi și oportunități și același acces la servicii, deci fie că e vorba de fermieri femei sau bărbați, pentru că dacă s-ar întâmpla așa multe femei și mulți copii nu ar fi în această situație teribilă. Deci cer comisarului să acționeze în aceste direcții. Trebuie să vedem voință politică și investiții în aceste zone. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rodriguez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vorbesc despre malnutriție, vreau să vorbesc despre foamete. Și în această luare de cuvânt vreau să mă refer la foametea copiilor din Uniunea Europeană, mai ales în țările în care a acționat Troica. Pentru că părinții au ajuns să fie șomeri și uh, în Portugalia, de pildă, Uh, urma să se uh, ofere la școală o uh, masă pentru copii. Um, dar știți de ce? Pentru că Aici uh, șomajul a crescut atât de mult încât părinții acasă nu mai puteau să-și hrănească copiii. Este vorba de o criză. 29% de copii din Portugalia trăiesc sub pragul sărăciei datorită politicii de austeritate. Deci, în țara mea există copii care suferă de foame, dar nu doar în Portugalia, și în Spania, și în Irlanda. Uh, ce uh, dorește să întreprinde întreprindă Comisia pentru combaterea foametei în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Următoarea intervenție, un minut, spune președintele, domnul Brian. Please, de liturghită microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut această rezoluție și acest raport și să o felicit pe doamna McAven pentru efortul depus. Este important să recunoaștem că s-au înregistrat progrese semnificative în domeniul malnutriției în ultimii câțiva ani și în 2015 nu doar în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ci și prioritățile Uniunii Europene pentru anul european al dezvoltării, va trebui să stabilim acest subiect ca una dintre prioritățile noastre principale. Trebuie să existe cooperare între Parlament, Consiliu și Comisie pentru a face progrese suplimentare. Așa cum au spus și alți colegi, domnule președinte, în fiecare zi uh, 22.000 de copii mor din cauza malnutriției. 90% dintre aceste decese se produc în Asia și Africa. În fiecare deces poate fi prevenit și cred că trebuie să ne asigurăm că există voința politică pentru a rezolva această problemă odată pentru totdeauna. Colegii au vorbit despre necesitatea de, a spri, de a-i sprijini pe agricultorii din lumea în curs de dezvoltare, astfel încât aceștia să aibă dotările și tehnologiile necesare pentru a beneficia de sprijinul necesar. S-a vorbit despre necesitatea îmbunătățirii alimentației, astfel încât să existe o aprovizionare sustenabilă cu hrană. S-a vorbit despre necesitatea de a combate discriminarea, în special împotriva femeilor, ca în lumea în curs de dezvoltare iar uh, poziția femeilor uh, în educație și um, într-un context mai general, trebuie de asemenea abordată. Apoi uh, trebuie încurajat alăptatul pentru a um, preveni consumul de apă infectată. S-a vorbit despre importanța primelor o mie de zile din viața unui copil copil, uh, primii doi ani care sunt extrem de importanți uh, pentru dezvoltare. Volatilitatea prețurilor, securitatea alimentară sunt alte probleme pe care trebuie să le abordăm. Și chiar dacă s-au făcut progrese, mai pot fi făcute încă multe în continuare și putem face asta doar dacă cooperăm cu întreaga comunitate internațională. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Trecem acum la Catch the Eye, la intervențiile spontane. Am primit uh, opt solicitări la acest subiect, la această secțiune. Puteți să luați cu toții cuvântul, cu condiția să vă încadrați în, într-un minut, care vă este pus la dispoziție conform regulamentului astfel încât toată lumea să aibă ocazia. Domnul Gleizos este primul, timp de un minut. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte malnutriția și subnutriția copiilor. Acest titlu este foarte revelator pentru că cu toții acceptăm că există uh, o astfel de malnutriție și că ea afectează copiii. Toți cei care au vorbit astăzi au spus lucruri cu care aș fi de acord, dar nu e suficient doar să spui care e situația. Pentru că trebuie să ajungem la cauzele uh, adânci ale problemei. De ce afectează malnutriția copiii în asemenea fel? Uh, rădăcina răului este sistemul bazat pe câștig și pe bani. Să nu ne amăgim. Abordarea capitalistă, sistemul mondial și războiul care este purtat împotriva populațiilor în țări toți banii care intră în comerțul cu armament, toate aceste lucruri sunt, uh, sunt probleme. Am fost uimit că ieri Papa nu a lansat o campanie împotriva comerțului cu arme. Pentru că este un fapt că dacă politicile noastre ar fi mai bune, atunci am avea toți banii de care avem nevoie și toată hrana de care avem nevoie ca să hrănim populația, dar acești bani se folosiți greșit. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Gal. Naponta 25. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sub 800 de milioane de oameni sunt subnutriți pe lume. Congresul Mondial uh, al FAO um, a luat măsuri la Roma recent. Eu uh, pot să spun că Ungaria a jucat un rol esențial în elaborarea strategiei în calitate de copreședinte. Uh, până în anul 2050, 40% din numărul actual al copiilor malnutriți urmează uh, să uh, beneficiază de, con, beneficieze de condiții mai bune. Eu cred că pentru combaterea subnutriției trebuie la rândul nostru să facem eforturi, trebuie să acordăm atenție maximă acestui program. Există și în Ungaria un program de alimentație sănătoasă pentru cei mici. Cred că acest model ar putea să fie aplicat pe plan mondial în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule megbeszélésünk során nagyon sok szám hangzott el bár én egyetlen egy számot tudok isteni. Mulțumesc la rândul meu, au fost menționate multe cifre aici. Pe mine mă interesează doar cifra zero. Să nu vorbim de o reducere cu 40% sau cu 30% a numărului copiilor malnutriți. Zero trebuie să fie uh, numărul copiilor malnutriți, pentru că în uh, primii ani de viață este necesar ca acești copii să beneficieze de o alimentație sănătoasă. Doar în Ungaria, în uh, patria mea, există din un program, dar în același timp există um, în jumătate din familie riscul ca um, toți noi născuți să nu fie uh, hrăniți corespunzător. Domnul Weigel. Spoștovane, gospod Comisar, jaz bi o opozoril v izre? izredni. Mulțumesc, domnule președinte. Dorem să atrag atenția asupra faptului că Există numeroase probleme, uh, inclusiv pentru copiii care în clipa de față trăiesc în taberele de refugiați pentru că, din nefericire, există tot mai mulți refugiați și este vorba de familii cu copii mici, iar comunitatea internațională nu rezolvă problemele în taberele de refugiați la timp. Situația din taberele de refugiați se degradează de la o zi la alta. Există tot mai uh, puține demersuri de a combate această situație gravă. Comunitatea internațională este obligată să ajute pe cei aflați aflați în uh, o asemenea situație. Trebuie să contribuie pentru ca activitățile de ajutorare să fie mai bine coordonate pretutindeni în lume. Trebuie să ajutăm pe copii acum, nu în viitor. Chirie Proedre, domnule președinte. Malnutriția infantilă este un fenomen care se răspândește în ritm rapid, pe fondul uh, adâncirii sărăciei. Măsurile de austeritate afectează și copiii din sudul Europei, din Grecia. Troica a creat o adevărată tragedie umanitară, foarte mulți copii trăind sub pragul sărăciei și există un număr uriaș de șomeri. UNICEF-ul ne spune că există foarte mulți copii care trăiesc sub pragul de sărăcie. 45% dintre copii suferă din această cauză, suferă din cauza foametei. Aceasta este o problemă majoră, în special pentru familiile numeroase. Există copii care merg flămânzi la școală și la grădinițe în Grecia. Și în primul rând ar trebui să punem capăt măsurilor de austeritate pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Polcec. Pane předsedající, já bych chtěl... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre cauzele profunde ale malnutriției în țările în curs de dezvoltare. Evident, le-am menționat pe multe dintre ele. Există războaie, conflicte, criminalitate, bande criminale. Există zone în care copiii uh, sunt subnutriți și în Europa, de exemplu Ucraina de Est. Copiii suferă uh, într-un mod absolut inacceptabil și de neimaginat pentru o lume civilizată. Sunt foarte mândru uh, de tot ce a făcut Uniunea Europeană de când a fost creată. Uh, a realizat pacea între statele membre, cooperare. Evident, susțin tot ceea ce raportorul a menționat, toate acțiunile, dar dacă ar exista pace reală și cooperare reală între toate țările lumii, această problemă ar fi mult mai mică. Uniunea Europeană ar trebui să dea un exemplu. Papa Francisc a menționat acest lucru foarte bine, la fel și laureatul premiului Saharov. Mulțumesc, domnul Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Foamea și malnutriția în rândul copiilor ă, are dimensiuni structurale grave din ă, cauze foarte serioase care țin de modelul agroindustrial și, ă, din păcate, situația agriculturii pe mapamont se deteriorează. Nu s-a investit suficient în agricultură mulți fermieri renunță la munca în agricultură Eh, și până la urmă 60% din cei care deja sunt săraci nu mai au acces la eh, hrană corespunzătoare. Din păcate și în cadrul eh, acordurilor de liber schimb nu există suficientă atenție pentru uh, păstrarea solului pentru agricultură. Este un sistem nedrept care exploatează, care uh, uh, până la urmă demonstrează că este necesar să dezbatem problema și să o combatem. Noi vorbim despre malnutriția copiilor, dar nu e vorba doar de investiții din partea țărilor donatoare. Trebuie să creăm condiții echitabile la fața locului. Mulțumim în cadrul procedurii CHCI, doamna Iaconsari. Tämä päätöslauselma on tärkeä ja pienikin. Mulțumesc este un subiect extrem de important și uh, un mic pas înainte împotriva malnutriției infantile. Aș vrea să pun și eu aceeași întrebare ca și colegul Glezos. De unde provine această problemă? De unde provine acest flagel? S-au făcut foarte multe studii și analize și aș vrea să-mi aduc și eu contribuția. În uh, Africa există problema acapărării terenurilor Uh, țările arabe bogate, societățile multinaționale cumpără pământurile de la agricultori pentru că știu că planeta nu are cum să se mărească și resursele de teren sunt limitate. Uh, Însă avem nevoie tot mai mult de terenuri uh, arabile. Și atunci când uh, multinaționalele devin uh, proprietari ai terenurilor, pot să hotărască ce să cultive și în ce cantitate. Iar micile exploatații suferă din această cauză, ceea ce aduce la um, distrugerea sistemului uh, agricol din Africa. Este practic un fel de neocolonialism și Comisia ar trebui să se concentreze mai mult pe Africa în ceea ce privește problema acaparării terenurilor. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum, domnul comisar Silianidis. Micro. Thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere profundă. pentru punctele de vedere foarte interesante, de exemplu, rolul femeilor, rolul uh, fermierilor locali și, sigur, uh, problema terenurilor și a guvernanței terenului. Există chestiuni cruciale în această discuție, în această dezbatere. Cred că accelerarea inițiativelor și angajamentelor pentru nutriție arată că am avut dreptate noi Comisia să punem nutriția în, uh, ca una dintre prioritățile agendei sale de dezvoltare. Statele membre au arătat un interes puternic față de planul de acțiune al Comisiei în domeniul nutriției și președinția italiană pregătește uh, concluziile Consiliului pe această temă Acestea vor crește angajamentul și vor îmbunătăți coordonarea cu statele membre și vor reafirma rolul de lider al Uniunii Europene în această zonă. Săptămâna trecută, conferința internațională privind nutriția a arătat că intenția mai mult de 170 de reprezentanți ai statelor de a eradica malnutriția și de asemenea s-a adoptat declarația de la Roma privind nutriția. În acest context, salut evident moțiunea de rezoluție a Parlamentului European privind nutriția și inițiativa doamnei McAven, președintele Comisiei DV. În mod sincer, sper că prin eforturile noastre comune vom fi capabili să transformăm subnutriția într-un lucru al trecutului și să deschidem calea către dezvoltare sustenabilă. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru această dezbatere profundă pe acest, pe acest subiect atât de crucial. Mulțumesc că am primit uh, o moțiune, o propunere de moțiune. Votul va avea loc la ora 12. Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind uh, încălcări ale drepturilor omului, democrației și statului de drept. Avem maxim o